Mart. Dragi colegi, vom începe. Az első ülésünkön. And if you... Aceasta este prima reuniune a reuniunii a comisiei noastre. Așa că Urez tuturor un bun venit călduros la această primă reuniune a Comisiei după vacanța de vară. Din păcate, doamna Petra Cameră nu poate fi alături de noi astăzi, așa că voi prezida eu reuniunea. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi și dacă nu aveți obiecții, aș propune ca cele două puncte uh, supuse votului să fie inversate ca ordine, pentru că domnul Morchegar este în trafic, blocat și, uh, deși va fi alături de noi, va întârzia puțin. Așa că, dacă nu aveți obiecții, vom inversa cele două puncte la care avem vot. Nu văd să fie obiecții. Mulțumesc. Al doilea punct, adoptarea ordinii, uh, procesului verbal al uh, reuniunii din 18 și 19 iunie 2018 Raportul de proiect uh, verbal a fost depus și vă întreb dacă aveți uh, observații sau întrebări. Dacă nu, vă propun să-l considerăm aprobat. Cum spuneam, dacă nu se aducă observații sau obiecții înainte de sfârșitul reuniunii, va fi adoptat. Acum, după acest punct, anunțurile președintului. După Uh, pauză. Putem uh, dispune astăzi de interpretare în franceză, germană, italiană, engleză, elenă, spaniolă, cehă, estonă, maghiară, polonă, bulgară și română. Mulțumim interpreților. Și vreau să vă reamintesc că reuniunea este transmisă în direct pe internet, așa că puteți să o urmăriți pe site-ul de internet al Parlamentului. Al patrulea punct pe ordinea de zi este un punct cu votare. Așa că vă rog să vă pregătiți cartelele și, cum spuneam, începem cu o propunere de rezoluție privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor Și înainte de a trece la vot, vă rog să țineți seama de faptul că au fost aduse două amendamente orale din partea ALDE. Vă propun să începem acum votul privind uh, propunerea de rezoluție, privind recunoașterea automată reciprocă a diplomelor. Primul compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23. Nu, îmi cer scuze. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, se cere verificare pentru 37, amendamentul 37. Verificăm așadar votul pentru amendamentul 37. S-a încheiat votarea. Se adoptă. Ajungem acum la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, cu amendamentul oral 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă,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 abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 cu amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și am ajuns la votul final. Deschidem votul. A votat toată lumea, votul e închis și se adoptă. Felicitări! Rezultatul este 19 pentru, niciunul împotrivă și o abținere. Un rezultat foarte bun. Am ajuns la al doilea vot, proiectul de aviz al domnului Morten Lockegaard și cred că a sosit deja în sală. Vă rog, puteți interveni. Cred că putem trece direct la vot. Mulțumesc. Începem să votăm amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum ajungem la votul final. Deschidem votul. Votul este închis. Și se adoptă cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și nicio abținere. Felicitări domnului raportor. Domnule Lochegard, doriți să interveniți acum? Doar ca să spun mulțumesc tuturor celor care au participat, a fost foarte fructuos, am negociat foarte bine și cred că amendamentele au fost de calitate și au reușit să îmbunătățească textul încă și mai mult. Deci mulțumesc pentru participare, mulțumesc de asemenea secretariatului și asistenților mei. Mulțumesc foarte mult pentru efortul dumneavoastră de asemenea. Așadar, propunerea de rezoluție pe care am votat-o înainte, în legătură cu aceasta, permiteți-mi să adaug că în ceea ce privește amendamentele orale și propunerea de rezoluție, membrii fac lobby pe lângă șefii grupurilor lor politice, astfel încât să fie înscrisă pe ordinea de zi a primei plenare din octombrie. Așadar, rugăm grup, liderii de grupuri politice să se asigure că acest punct se va regăsi pe ordinea de zi. Și acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, o discuție privind un raport din proprie inițiativă în fază de proiect în legătură cu noua agendă culturală Europeană, unde avem drept raportor pe domnul Gheorghe Gramaticakis de la SND, termenul pentru amendamente fiind 12 septembrie la prânz și vom vota pe 20 noiembrie în Comisia Cult și în plenară pe 18 decembrie. Și în ultima reuniune cult am avut o audiere publică în legătură cu noua agenda europeană pentru cultură, și atunci am audiat mai mulți experți, am ascultat care sunt uh, punctele lor de vedere în legătură cu acest subiect și sper că acest lucru a contribuit în mod semnificativ la proiectul de raport pe care îl uh, discutăm pentru prima oară în această reuniune. Fără a mai insista, aș dori să dau cuvântul raportorului care a lucrat din greu în întreaga lună lună iulie la raport și, deci, domnule Gramaticakis, vă rog, 5 minute. Mulțumesc foarte mult! Noua Euro- Agenda Europeană pentru Cultură este într-adevăr un prilej uh, unic pentru că ne dă o posibilitate de a crea o politică culturală europeană coordonată. Aș vrea să salut și uh, contribuția Comisiei și inițiativa Comisiei care vine la momentul oportun pentru că anul acesta sărbătorim anul patrimoniului cultural. Cred că pentru cei mai dezavantajați, cultura este un lucru foarte interesant care asigură o legătură între cetățeni și aș sublinia că este vorba și de bunuri culturale materiale, dar și imateriale. Vorbim de um, bunuri în valoare de miliarde de euro, care reprezintă cam 3,5% din PIB-ul european. Așadar, noua agenda europeană privind cultura își va atinge obiectivele foarte bune doar dacă îi asigurăm finanțarea adecvată. Europa Creativă e un exemplu foarte bun. A fost de un proiect de succes, dar nu este suficient finanțat. Avem o finanțare de doar 0,15%, dar numai o mică parte din acest buget e uh, alocat specific culturii. E dezamăgitor că numai 16% dintre candidaturi sunt cu adevărat efectiv susținute. Dar e un prim pas pozitiv uh, făcut de comisie și se va majora finanțarea, dar nu este suficient și în raport solicit dublarea finanțării după 2020. Este momentul ca discursurile noastre legate de cultură, cele pe care le auzim din partea liderilor politici, dar și din partea Comisiei Europene, să se traducă în realitate. De asemenea, trebuie să facem față provocărilor majore, ceea ce înseamnă că n-ar trebui să avem o fragmentare a fondurilor, așa cum se întâmplă de obicei. Aș sublinia de asemenea că sprijinul efectiv pentru acest sector înseamnă că trebuie să cunoști foarte bine felul în care el funcționează, ceea ce înseamnă că avem nevoie de date. Datele deocamdată sunt uh, improprii dacă uh, există, când există. Important este ca noua agenda să se concentreze pe ideea de cultură ca bun public și trebuie să acordăm un sprijin mai semnificativ. Dacă statele membre se pot asigura că artiștii, creatorii pot fi implicați în toate nivelurile de formare și educație, acest lucru ar fi foarte important. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că operele de art uh, și operele culturale europene au parte de o distribuție mai bună. Și ca de obicei, cred că trebuie să insistăm pe finanțare și pe reguli cât se poate declare care uh, vor contribui la a evita um, problemele legate de dubla impunere sau de emiterea de vize. De asemenea, cred că trebuie să creăm un portal digital unic care să ofere informații despre toate programele disponibile artiștilor. De asemenea, cred că trebuie să creăm să creăm o platformă ușor de folosit, unică, în care să se găsească de asemenea informații despre toate programele de sprijin existente. E de la sine înțeles că nu putem avea creativitate, creație, dacă nu îi ajutăm pe artiști. De aceea trebuie să îmbunătățim situația socioeconomică a artiștilor. Revoluția digitală, după părerea mea, le-a precarizat încă și mai mult situația acestora și, după cum știți, foarte adesea accesul sporit la creațiile lor înseamnă că tot mai des creațiile lor sunt și furate, piratate. Pe de altă parte, există mai multe posibilități de difuzare a culturii europene și de aceea în raportul meu cer crearea acestei platforme digitale care să ofere acces la filme sub licență produse în Uniunea Europeană. De asemenea, salut faptul că propunerea Comisiei se concentrează pe anumite sectoare culturale. Avem Music Moves, Moves Europe, o inițiativă care sper eu va fi integrată și în Creative Europe ca să beneficieze de finanțare adecvată. Bineînțeles, muzica reprezintă un limbaj universal, unul care unește oamenii și culturile și în încheiere m-aș concentra pe dimensiunea externă a acestei agende culturale. Cred că este important să implementăm imediat strategia privind relațiile externe pentru că cultura, repet, chiar este un instrument foarte important la dispoziția Europei. Cred că trebuie să creăm o viziune ca să, care să ajute Europa să meargă mai departe. Aceasta va stabiliza relațiile la nivel internațional și va crea noi prietenii și prin aceasta posibilități noi pentru artiștii noștri talentați din Europa. Și încheind pe un ton pozitiv, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și aștept cu nerăbdare observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Gramatikakis! Vă invita acum raportorul din umbră să ia cuvântul, dacă doresc să uh, se implice în această dezbatere. Egy valakitől kaptunk csak a az árnyékelőadók közül. Un raportor din umbră a precizat că dorește să intervină. Doamna Bilde, vă rog. No? Ja, hogyha a shadow nem kérnek szót, akkor kérünk jelentkezzenek, hogy ki szeretne hozzá. Dacă raportorii din umbră nu doresc să contribuie la discuție, vreau să adaug cuvântul uh, deputaților. Doamna Șoidrova are cuvântul prima. Uh, da, eu am solicitat timp de vorbire. Pot vorbi acum? Da, pentru că nu sunt raportori în umbră care, care vor să ia cuvântul. Vreau să mulțumesc raportorului pentru raport, care este unul pozitiv, dar în același timp foarte critic considerăm că, într-adevăr, cultura joacă un rol foarte important și de aceea mă bucur că se subliniază dimensiunea socială și economică a culturii în acest raport. E foarte important pentru viața cetățenilor Uniunii Europene. Și pentru a fi mulțumiți de felul în care Uniunea Europeană susține cultura, trebuie să fim și critici, pentru că mai sunt multe puncte care trebuie îmbunătățite. Da, sunt foarte bune ideile platformei unice, ghișeului unic, nu sunt niște idei noi, dar totuși trebuie să le susținem, pentru că uh, sunt uh, idei care merită susținerea noastră. Mai sunt două ele, alte elemente importante instrumentul Europa Creativă, care trebuie să fie gestionat într-un mod mai eficient, pentru că sunt foarte mulți cei care depun cereri și care se plâng că procesele sunt greoaie și complicate. Și e clar că trebuie să facem ceva în acest sens. Sigur că nu avem foarte multe fonduri la dispoziție, dar cu atât mai mult uh, trebuie să creștem transparența în care, cu care gestionăm aceste fonduri. Trebuie să subliniem acest lucru. Apoi, ar trebui să facem legătura cu faptul că în Europa există foarte multe activități care sunt uh, cunoscute în Europa um, capitalele culturale europene, de exemplu, anul patrimoniului cultural european, uh, premiul Lux și așa mai departe. Și aceste instrumente ar trebui să fie folosite în mod sistematic, astfel încât activitățile tuturor uh, asociațiilor, entităților care sunt implicate în organizarea de capitale culturale europeană, de exemplu, sau așa mai departe, aceste activități să poată să uh, dea niște rezultate care să fie folosite mai departe uh, pe viitor, deci să nu se piardă. Ar trebui, de asemenea, să existe o rețea a acestor entități care, lucru care, din păcate, nu a fost susținut financiar în anul 2011. Însă, programele care există deja trebuie să funcționeze în mod eficace pentru cei care muncesc în acest domeniu. Mulțumesc! Costa, Aneasu. Mulțumim! Eh, Giorgio Gramaticakis. Doamna Costa are cuvântul. Mulțumesc. Doresc să-i mulțumesc uh, domnului uh, Chis pentru acest raport um, excelent, care reprezintă foarte bun, un foarte bun punct de pornire. Știm că noi dorim să reacționăm la comunicarea um, Comisiei într-un uh, anumit fel, pentru că s-a deschis sezonul pentru cultura europeană. În viitorul apropiat vom relansa o strategie, o strategie mai cuprinzătoare holistică, culturală și cred că acest lucru reprezintă un uh, pas important în direcția cea bună. Salut uh, punctele introduse în raport domnul Gramaticakis. Așa cum a recunoscut și uh, Comisia, această agendă um, ține cont de foarte multe dintre solicitările referitoare la implementarea programului. Noi nu numai că am susținut serviciile comisiei, dar am acționat și noi la nivel de diplomație culturală, am promovat inovarea în sectorul creativ, eh, pentru că inovarea este crucială pentru dezvoltare. De asemenea, am vorbit și despre competențele culturale și artistice în această eră digitală. Există și aptitudini asociate acestor eh, lucruri. Toate acestea în contextul anului cultural al patrimoniului cultural. Pe scurt, avem acum posibilitatea de a um, crea un cadru pe termen lung, de a avea în vedere o strategie pe termen lung. Și putem vedea cât de, mare, cât de mari sunt lacunele de finanțare. 0,5% din PIB-ul din PIB um, a trebui să meargă la uh, bugetul european și noi cerem o sumă mai mare. Vrem să apare foarte uh, clară legătura între cercetare și culturală din uh, Horizon și de asemenea legătura cu digitalizarea. Domnul Gramaticachis a spus că digitalizarea reprezintă unul dintre obiectivele noastre principale. Sunt într totul de acord cu dumnealui în ceea ce privește portalul. Uh, este bine să avem la Comisie un portal de dedicat um, patrimoniului cultural și cetățenii uh, să poată merge la acest portal pentru a afla care sunt toate oportunitățile care li se oferă. toate persoanele care doresc um, informații vor putea găsi la acest portal toate răspunsurile. Și încă ceva, eu salut uh, faptul că în raportul Gramaticachis există comentarii specifice în legătură cu un subiect foarte important pentru mine, dar uh, în privința căruia nu am obținut rezultate foarte bune până acum. Și anume faptul că lipsa de informații, de date calitative și în legătură cu valoarea culturală și artistică intrinsecă a patrimoniului creează o lacună structurală în programul nostru. Țările nu se pot compara unele cu altele, iar Comisia nu uh, poate gândi o strategie care să consolideze impactul pozitiv și nu mă refer aici doar la um, chestiunile economice, la impactul economic și nici doar la inovare. Mă refer la impactul asupra coeziunii sociale, asupra integrării un procent important de cetățeni, foarte important de cetățeni europeni, încă nu au avut acces la cultură. Așa că, Iorgo, aș vrea să introduci în raport o trimitere explicită la o dimensiune autonomă, ceva legată de uh, valoarea culturală și artistică, de la recunoașterea uh, profesională a situației importante a datelor uh, culturale. Mulțumesc! Eh, mulțumesc, eh, doamnă președinte, pentru că mi sta stat cuvântul și eu vreau să mulțumesc raportorului pentru acest raport care eh, acoperă foarte multe din subiectele importante. Vreau și eu să comentez în legătură cu diversitatea. În raport spune că diversitatea de puncte de vedere este una dintre bogățiile patrimoniului cultural european. Ehm, e adevărat, chiar înainte de migrația în masă în Europa exista un patrimoniu cultural uh, foarte variat. Însă există și o, un sector în care diversitatea este problematică și mă refer la cultura socială. Sincer, cred că în Europa trebuie să ne protejăm valorile de bază comune pe care ne așteptăm să le respecte cu toții și să și le asume uh, libertatea de um, expresie, um, egalitate de gen uh, și înaintea legii și cred că există un risc la care se pune piața politică um, europeană, pentru că atunci când populațiile preexistente uh, în Europa um, se plâng de situația care se schimbă, ei sunt etichetați drept, uh, ca și cum ar fi de extremă dreaptă. Uh, dar uh, sunt oameni care vin în Europa din alte culturi și care nu-și asumă valorile culturale europene și eu cred că uh, ar trebui uh, să ne promovăm cu toții aceste valori de bază comune pe care le împărtășim. a Julie Ward. Mulțumesc, Julie Ward are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Apreciez eforturile colegului nostru Gramaticakis și uh, mă bucur că a incorporat în raport chestiuni pe care le adusesem și eu în discuție, precum libertatea de expresie, libertatea de exprimare. Aceasta nu se regăsește în propunerea comisiei, însă uh, are acum o importanță capitală. De asemenea, dreptul de participare uh, a fost și el menționat în raport, un lucru foarte bun. Vreau să le spun uh, colegilor că mâine dimineață am în la Parlament o conferință um, care se numește Vocile Tăcerii, care se referă chiar la asta, la amenințarea um, care planează asupra libertății artistice. Um, putem vedea cât de important este acest aspect atât pentru uh, legiferatori, uh, cei care creează politici și cei care sunt implicați în societatea civilă. Mă bucur că am reușit să schimbăm uh, acronimul din STEM în STEAM pentru a include printre științele exacte și artele, um, făcându-le astfel la fel de importante precum uh, știința, tehnologia, ingineria și matematica. Pentru gândirea creativă joacă un rol extraordinar de important în cercetarea științifică și știm uh, că um, muzicienii, dansatorii și arhitecții acum lucrează cu Um, concepte matematice. Până acum, uh, pentru mulți dintre noi, a existat o diviziune, o distanță între acestea. Mă bucur că acum uh, am reușit să um, um, includem și artele în acest acronim STEAM. În această după amiază vorbim despre importanța artiștilor, despre cât este de important să-i susținem um, pentru că ei să poată trăi din activitatea lor. Mm, uh, săptămâna viitoare vom avea un vot legat de copyright și trebuie să îi apărăm pe artiști, trebuie să le susținem cauza pentru că ei să poată trăi din creațiile lor, pentru că altfel cultura noastră nu va mai fi una dinamică și vibrantă, va fi o cultură americanizată. Haideți să um, ne plecăm asupra acestei realități astăzi um, în legătură cu cultura și proiectul european. Um, o observație generală, pentru că cultura a jucat uh, un rol uh, încă de la bun început în dezvoltarea proiectului european. Eu am fost la festivalul din Edinburgh în această vară și vreau să spun că acest festival a fost uh, înființat în 1947 după al doilea război mondial și proiectul european este un proiect de pace. Suntem aici în esență pentru că credem în pace, pentru că uh, credem în importanța dialogului cu uh, vecinii noștri și nu uh, luptei cu ei. Avem de asemenea și o strategie de diplomație culturală și iarăși vă spun că pentru mine aceste lucruri îmi uh, aduc aminte despre ce, pe, pe ce se bazează proiectul european. Cultura nu este bătută în cuie, ea este în permanentă schimbare și trebuie să revizităm des cultura, agenda culturală, pentru că uh, Cultura este, noastră este bazată pe o diversitate de religii, de culturi, de etnii, de limbi. Și uh, printre acestea se numără și islamul. Poate că unii deputați nu vor fi de acord cu mine, dar uh, Palatul Alhambra din Granada uh, este um, un, o creație islamică care a care este extraordinară și care a dat o bază fenomenală pentru cultura europeană. Acest lucru nu este un fenomen nou, a avut loc în Europa în ultimele mii de ani și cred că oamenii trebuie să accepte toată pentru totdeauna acest lucru. Thank you. The next is Mr. Zamid Dineh. Uh, um, thank you. Thank you very much. I, I also would like to... Domnul Zamit, mulțumesc. Vreau și eu să îi mulțumesc domnului Gramaticakis, raportorul nostru. Am avut uh, în luna iulie o audiere și acolo s-a spus că această nouă agendă trebuie să reprezinte o, o oportunitate excelentă pentru că, de fapt, liantul cel mai important în Europa este cultura. Tocmai de aceea o platformă unică uh, Um, ușor accesibilă, care va cuprinde toate informațiile necesare, este foarte utilă, pentru că această nouă agendă trebuie să fie percepută și în contextul noilor capacități tehnologice pe care le avem. În ceea ce privește ce s-a mai spus aici, vreau să spun că libertatea de exprimare trebuie să fie miezul tuturor declarațiilor noastre uh, legate de cultură. Cultura fără uh, libertatea de exprimare nu poate fi considerată cultură. Chiar și în țara mea, când văd că politicul se implică în procesul cultural, uh, sau um, atunci când se aleg anumiți artiști pentru anumite evenimente, uh, eu um, atrag atenția tuturor pentru că cultura poate uh, primi o lovitură foarte dureroasă. Ehm, schemele de eh, mobilitate sunt importante. Artiștii chiar din țări mici precum Malta trebuie să poată interacționa cu artiști din alte țări, trebuie să-și poată etala lucrările. Problema lacunei culturale, valorice, eh, este foarte importantă și am mai discutat-o și când am discutat drepturile de proprietate intelectuală. Iată că iarăși ne lovim de această problemă. Eu am întâlnit eh, artiști când am avut reuniuni cu părțile interesate și ei uh, mi-au prezentat cum sunt remunerați uh, pentru lucrurile lor. Adesea ei nu își acoperă nici măcar cheltuielile. Uh, nu mai vorbim de timpul pe care îl alocă creații artistice, nu mai vorbim de recunoașterea pe care ar, ar trebui să o primească pentru creativitatea lor. Există o dimensiune culturală despre care vorbim astăzi aici. Uh, Euro, dimensiunea culturală este una de care trebuie să fim mândri și trebuie să o promovăm, pentru că altfel sfârșim și noi ca americanii. Și acest lucru se aplică mai ales filmelor. Aș vrea să văd că în școli se difuzează mai multe filme europene, că se alocă un spațiu mai amplu filmelor europene. Uh, Știu că acest lucru a fost uh, abordat și în um, directiva privind serviciile media audiovizuale. Um, uh, nu trebuie să vedem doar filme produse la Hollywood sau la Bollywood, trebuie să fim mai conștienți de creația cinematografică europeană. Și încă vreo două idei pe care doresc să vi le transmit. Pentru noi, problema, diver, chestiunea diversității este foarte importantă, importantă pentru identitatea noastră și importantă ca instrument de dialog cultural. Vorbim despre inovație. Trebuie să investim în cei care inovează, respectiv în artiști. Haideți să ne exprimăm susținerea și aprecierea față de artiști. Trebuie să ne asigurăm că aceștia își câștigă existența și că le sunt recunoscute creațiile artistice. Mulțumesc foarte mult, doamna Bielde. Are cuvântul. Madame la Présidente, je prends bonne note euh, du fait... Mulțumesc, euh, doamnă președinte. Am uh, notat că nu, că v-ați supărat pe că nu iau cuvântul. Um, aici, uh, comisia noastră suferă de absenteism uh, acut. Președinta noastră am încercat acest lucru adesea, observați că astăzi uh, mă simt rău, nu voi sta uh, până la sfârșitul ședinței pentru că nu mă simt bine, tocmai de aceea nu am luat cuvântul mai devreme. Dar să știți că eu uh, încerc adesea să dezbat, dar astăzi, iată, nu mă simt în formă deloc. Dacă dumneavoastră nu pățiți niciodată asta, nu vi se întâmplă să vă simțiți rău, bravo, dar iată că mie mi se întâmplă. Vreți să intervin cu orice preț? Természetesen ez szíve joga, hogy hozzászól vagy nem. Köszönjük szépen a... Sigur, aveți tot dreptul să decideți dacă um, contribuiți sau nu la dezbatere. Vreau să le mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul, le mulțumesc uh, pentru participare și vreau să întreb comisia dacă dorește să intervină. Yeah. Oh, please. The floor is yours. Thank you. Good afternoon. Um, I too would like to uh, thank... Um... Da, Mulțumim să mulț- dorim să-i mulțumim uh, domnului raportor Gramaticakis pentru raportul său uh, cuprinzător, care merge pe linia propunerii Comisiei privind agenda europeană care a fost adoptată în mai. Se fac mai multe solicitări spre Comisie uh, cu care suntem într totul de acord. Propunerile noastre se găsesc deja în document. Se discută despre bugetul uh, pentru perioada următoare de programare, negocierile sunt în curs, care uh, afectează și alte dosare. Um, mă refer la negocierile pe marginea cadrului financiar multianual. Mai mulți eurodeputați s-au referit la dorința să existe un ghișeu unic, un portal unic care să ofere mai multe informații și susținere uh, pentru operatorii culturali. Aici vreau să vă spun că s-au făcut în decursul anilor eforturi, mai ales în ceea ce privește patrimoniul cultural. Am realizat o cartografiere cuprinzătoare a tuturor programelor care oferă finanțare pentru patrimoniul cultural, uh, un registru pe care l-am actualizat. Există birouri pentru Europa Creativă în fiecare țară care diseminează informații la nivel național cu privire la um, susținerea care este disponibilă. Folosim uh, social media, um, Facebook, Twitter pentru a disemina informație. Și am încercat să um, intrăm și pe alte părți ale, din portalurile și site-ul uh, comisiei pentru a oferi informații acolo unde există legături cu alte programe. Sigur că se pot face mai multe și vom încerca să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile pe viitor, dar, într-un fel, noua agenda europeană însăși, de fapt, aduce împreună toate programele și formele de susținere pentru sectoarele culturale și creative. Nu știu dacă ați văzut cu toții, dar a existat un document de lucru al uh, Comisiei de 63 de pagini care însoțea agenda și care cuprindea foarte multă informație cu privire la toate proiectele diferite și la formele de susținere pentru artă și cultură. Și încă ceva, referitor la pluralismul mass media. Pentru că se cerea un fel de tabelă de, de marcaj. Vreau să vă spun că există deja uh, un monitor al pluralismului uh, mass media pe care îl uh, are comisia. Uh, facem un exercițiu de monitorizare anual și uh, în acest raport există o propunere uh, paralelă pentru o monitorizare a diversității culturale. Mi se pare interesant și ne-am gândit la acest lucru în ultimii ani și în continuare vom uh, încerca să vedem cum s-ar putea face pentru că există niște provocări uh, etice și metodologice, dar vom, uh, vom, vom continua să ne gândim cum anume s-ar putea implementa și acest element. Președinte, am mulțumesc. Și acum aș dori să dau cuvântul din nou raportorului, care are trei minute pentru concluzii. Domnul Gramaticakis, mulțumesc. Pot să fiu foarte succint. Vreau doar să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate uh, contribuțiile foarte utile. Doamne Șodrova, aș dori să-i spun că programul Europa Creativă într-adevăr suferă din punctul de vedere al procedurilor și în raportul meu am vorbit și despre simplificare pe lângă finan- problema finanțării. Domnule Costa, Mă bucur că multe dintre cererile Comisiei pentru Cultură sunt incluse aici deja și sigur că trebuie să vedem care este finanțarea disponibilă. Se face trimiterea aceasta la date și sunt de acord cu dumneavoastră, e nevoie de niște parametri calitativi în ceea ce privește valorile culturale comune, e important ca acestea să includă și valorile refugiaților sau ale migranților, pentru că și ei se integrează în cultura noastră. Doamna Ward a subliniat libertatea de exprimare și noi subliniem acest element în raport. Vorbim despre faptul că trebuie să devenim uh, mai dinamici uh, ca să ținem piept uh, culturii dinamice americane. Și e important să punem accentul asupra valorii culturii și a drepturilor uh, artiștilor, pe care le-am subliniat deja în raport. Vreau să mulțumesc și comisiei pentru uh, abordarea care a fost foarte constructivă de la bun început. Uh, au menționat mai multe puncte care deja se regăsesc în raport. Și o idee care încă nu se găsește în raport, am vrut să văd cum vor reacționa uh, colegii mei la această idee Gândiți-vă puțin, eventual am putea să includem ca și amendament, și anume, pe lângă anul patrimoniului cultural european, eu cred că ar trebui să avem și un an al personalității, personalităților culturale, persoane care prin activitatea lor exprimă valori europene. Și mă gândesc la câteva persoane care ar putea să uh, Uh, primească uh, această, acest titlu onorific. Uh, Plato, Shakespeare, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Van Gogh. Ideea ar fi să oferim deci, acest titlu de personalitate a culturii tocmai pentru a sublinia uh, cultura europeană. Köszönjük szépen Grammatikákis úrnak a jó ötletet és az egész vitát. Mulțumim, domnule Gramaticakis, pentru această idee foarte bună. Uh, cred că este o idee excelentă. Ungaria are uh, un sistem prin care dedicăm uh, fiecare an unei personalități faimoase, fie că e vorba de un mare poet sau un mare artist, și organizăm uh, diverse evenimente în școli sau uh, altfel de evenimente. Încercăm să uh, publicăm lucrări ale lor și așa mai departe. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este la prânz pe 12 septembrie. Vom vota în comisia noastră pe 20 noiembrie și cu aceasta încheiem dezbaterile la acest punct și trecem la punctul următor. Este vorba de un proiect de aviz care se referă la raportul intermediar cu privire la cadrul financiar multianual 2021 2027. Raportor este doamna Petra Camerevert. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 septembrie la ora 4 dimineața, spune domnule președinte, uh, Comisia pentru Bugete dorește să voteze uh, pe 5 noiembrie. Deci noi va trebui să votăm în 20 octombrie. Uh, Urmează, acum pe ordinea noastră de zi, o serie de avize referitoare la propunerile Comisiei în cadrul financiar multianual. Este vorba de propuneri legislative pentru diversele programe specifice. Primul proiect de aviz pe care îl vom discuta va fi pe marginea cadrului financiar multianual însuși. Uh, acesta este un document care se adoptă prin uh, procedura de consimțământ conform articolului 312 din tratat. Așadar, Parlamentul poate să aprobe sau să respingă propunerea de regulament. Avizul se referă la raportul intermediar pe marginea propunerii din 2 mai 2018, intenția fiind aceea de a expune poziția Parlamentului pe marginea aspectelor bugetare cheie ale CFM-ului. Din păcate, doamna raportor nu este prezentă astăzi, așadar doamna Julie Ward va lua cuvântul în numele său. Așadar, dau cuvântul doamnei Ward. Am să vă citesc uh, cuvintele Petrei. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, secretariatului, cult, uh, toți consultanții de politică și asistenților pentru munca uh, foarte concentrată pe acest dosar. Pot să spun deja pe toate dosarele care sunt legate de CFM. Sunt convinsă că aceasta este cea mai bună ocazie de a sublinia încă o dată că comisia noastră așteaptă mai multe eforturi pentru Erasmus și Europa Creativă în capitolul investirea, în rubrica investirea în oameni. Repet cererea noastră de a tripla cel puțin fondurile pentru Erasmus și de a dubla cel puțin fondurile pentru Europa Creativă și de asemenea de a crește fondurile pentru Europa Cetățenilor și fondul pentru valori. Toate deciziile politice ar trebui să se regăsească în temeiul juridic sau în acte delegate și să nu se mai extindă domeniul de aplicare sau actele de punere în aplicare, astfel încât să se includă decizii politice. Avem uh, spațiu limitat în acest text, deci am discutat cu secretariatul și cu raportorii din umbră câteva amendamente comune. Și aceștia au primit ultimele informații vinerea trecută și vă rog uh, uh, pe cei care ați primit informațiile să vă exprimați opiniile până marți la prânz. În amendamentele comune subliniez Uh, să se consolideze punctul 5, unde spun foarte clar ce ne dorim în materie de sinergii între programe. Și în textele juridice rămâne neclar modul în care sinergia va fi produsă și menținută în practică. Să nu uităm necesitatea unei valori adăugate europene pe care banii publici ar trebui să o aducă la nivel european. Urmează săptămâna verde, săptămâna de Strasburg și misiunea de la San Francisco. De aceea, aș dori ca termenul pentru amendamente să fie foarte scurt, pe 6 septembrie la 4 după amiaza. Dar este timp suficient pentru ca să putem vota pe 10 octombrie, dacă mai avem timp să găsim amendamente de compromis în acest calendar foarte strâns. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Ward. Încă un uh, element uh, informativ foarte important. Pe 14, pe 11 iulie, coordonatorii au decis că amendamentele trebuie să fie depuse în engleză, folosind formularul care a fost furnizat de către Secretariatul CULT. Și acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Zdroievski. Bardzo dziękuję. Ja zacznę od... Mulțumesc. Pentru început vreau să fac observații referitoare la votul uh, precedent pentru 2019. Lucrurile au mers foarte bine, dar cred că știm cu toții că nu a fost ușor să împăcăm amendamentele. Vedem că amendamentele care au fost adoptate cu amplă majoritate au fost depuse de către grupurile politice cele mai importante. Amendamentele domnului uh, Morgan, doamnei Trooper și doamnei Barbat au fost adoptate și acestea au acoperit chestiunile controversate din raport. De ce vă spun asta? Pentru că acest consens poate să fie preluat și Uh, pentru dosarul CFM, pentru că nu există niște divergențe de opinie, um, fie că vorbim despre Erasmus Plus, pe perioada de programare a CFM-ului, Erasmus Plus ar trebui să aibă de trei ori mai multe fonduri. Toată lumea a susținut această idee. În al doilea rând, știm că programul Europa Creativă este tot timpul subfinanțat și că există foarte multe solicitări care au fost aprobate și care nu mai pot să fie desfășurate pentru că există o lipsă de finanțare. Deci Europa Creativă, de asemenea, trebuie să beneficieze de mai multe fonduri și am cerut în mod, în mod clar o dublare a finanțării. Vreau să vă reamintesc că și cu dublarea finanțării nu vor fi bani suficienți pentru a finanța toate programele aprobate. Deci totuși va exista uh, o lacună acolo, pentru că vor exista anumite solicitări care au fost aprobate și nu vor putea fi finanțate. În al treilea rând, activități multimedia și activitățile de comunicare. Am discutat în diverse contexte despre aceste lucruri cu Silvia Costa, doamna Kamerevert, uh, Sabine Ferhaen, uh, Bogdan Venta, Luigi Morgano. Toți acești colegi au spus în diverse contexte că uh, toate lucrurile trebuie îmbunătățite aici, fie că e vorba de promovare, de comunicare, de toate aspectele digitale și, în cele din urmă, flexibilitatea în cheltuirea fondurilor. Pentru că acolo unde rigidizăm posibilitățile de cheltuire, avem uh, tot felul de uh, probleme în aprobarea uh, unor finanțări. Beneficiarii care uh, doresc o finanțare mai mică trebuie să intre în acest corset foarte rigid și uh, uh, întâmpină probleme atunci când își fac contabilitatea. Deci e foarte important să nu fixăm regulile într-un mod atât de rigid încât să nu mai putem să ne adaptăm la nevoile în schimbare de pe teren, de exemplu, ale generației tinere. Asta voiam să vă spun pe scurt Sigur că e foarte strâns calendarul, de aceea amendamentele se depun în engleză, dar trebuie să folosim la maximum acest timp limitat pentru a ajunge la un consens pe marginea acestui aviz. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Triple. Mulțumesc! Tocmai m-am întors de la festivalul de film de la Veneția, deci îmi pare rău că uh, uh, am venit cu întârziere din cauza că a trebuit să aștept uh, foarte mult uh, valiza la aeroportul de la Bruxelles și vă vorbesc despre festivalul de film de la Veneția, pentru că atunci când mergi la un festival de film european, uh, poți să vezi, să simți uh, bogăția, creativitatea uh, acestui, acestui domeniu. A fost foarte frumos în Italia și trebuie să vă spun că acesta este contextul în care vreau să vorbesc despre bugetul pentru Europa creativă, creativă și care este partea pentru educație, cercetare, și cultură, chiar dacă e vorba de direcții generale uh, diferite. Când privesc uh, peisajul general în Europa, această idee a uh, unui concept de cultură democratică care să aibă ca motor diversitatea și creativitatea, acest concept este în pericol, pentru că există tot mai mulți oameni care manipulează cultura pentru scopurile proprii, tocmai de a reduce diversitatea sau de a se reîntoarce la statele naționale. Poate vi-l amintiți pe Olaf Henkel, fostul șef uh, al uh, Clubului Industrial uh, European, care a spus în plenară că trebuie să se desfințeze programul pentru cultură, pentru că nu există cultură europeană, există opera italiană și romanele franțuzești, ceea ce e o prostie. Dar vă spun acest lucru pentru, că, pentru ca să vedeți cu ce ne confruntăm în dezbatere. Deci ce a făcut Oettinger, chiar dacă noi nu suntem în totalitate mulțumiți, e bine, Uh, comisia a primit mesajul că trebuie să crească bugetul, ceea ce înseamnă că au scăzut fonduri de la agricultură, de la fonduri structurale și acolo e lupta mare, pentru că știți cu toții că în Parlament colegii din, de la agricultură și de la alte comisii sunt împotriva noastră. Deci dacă vrem să avem succes, trebuie să convingem foarte mulți colegi de ce avem nevoie de mai multă cultură, mai multe schimburi culturale, de mai multă educație, pentru a capacita pe cetățenii europeni și ei vor uh, profita uh, de toate aceste programe, pentru că, așa cum a spus și Julie, um, aceste programe atrag tinerii și trebuie să-i uh, câștigăm pe tineri de partea noastră. Um, deci ar trebui ca aceste programe să fie deschise și mai mult persoanelor dezavantajate, izolate, de la țară. Deci, Comisia pentru Cultură cred că trebuie acum să susțină interesele de a crește bugetul 50% pentru Europa Creativă, știind că nu e suficient, dar totuși ar fi o mișcare bună. Ce a făcut uh, Oettinger, depinde cum calculezi lucrurile, undeva la 30%. Dar noi, Comisia pentru Cultură, trebuie să fim mai ambițioși decât Comisia, pentru că știm cu toții că e o, un joc de rol aici și de aceea trebuie să transmitem un mesaj foarte clar, să spunem ce anume vrem. Uh, în lupta cu Consiliul. Știți că eu am fost de două ori în lupta asta, în negocierea privind CFM-ul. Va fi acum și mai rău. V-am spus-o deja, cred că va fi și mai rău decât în ultimele decenii, pentru că acum avem foarte multe guverne care nu sunt pro-europene și care vor să-și păstreze banii lor naționali. De aceea cred, chiar dacă avem amendamente diferite, mi-aș dori să, uh, să susțină Uh, acest lucru. Noi, în comisia noastră, trebuie să fim uh, puternici și uniți pentru a ne proteja interesele. Acesta trebuie să fie mesajul nostru principal și sper că vom putea să ajungem la un compromis pe acest mesaj. Köszönjük szépen, és uh, Costa. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Costa. Permiteți-mi să revin puțin la ce spunea și doamna Triple, puțin mai devreme se vorbea de această imersiune în cultura europeană pe care a, a avut-o la Veneția. Cred că e un lucru important dacă discutăm despre Creative Europe, Europa creativă. Cred că Europa contribuie mult în lume la, în domeniul cultural și cred că e ceva esențial. Avem nevoie de proiecte europene, cât mai multe, care să promoveze cultura. Acesta E un lucru specific Europei. Și acum revenind la ce s-a spus, cred că până la urmă cu toții suntem convinși că uh, Europa reprezintă o plusvaloare. Nu cred că punem acest lucru sub semnul întrebării. Cred că trebuie să ne gândim la acest concept formal de plus valoare europeană, pentru că fiecare proiect ar trebui să aibă și are ceva ce adaugă la construcția europeană, la proiectul european. Cred așadar că atunci când ne gândim la viitorul cadru financiar multianual, să ținem seama și de acest aspect. Acum, propunerea doamnei Camervert uh, sunt câteva elemente bune, dar ar fi și câteva observații. În primul rând, în legătură cu rolul Parlamentului European ca și colegiuitor mai puternic sau colegiuitor care ar trebui să aibă un rol mai puternic. Bineînțeles că în ultimii șapte ani s-au purtat multe schimburi și uh, apreciez uh, și eforturile Comisiei și ale Parlamentului și ideea de a avea o clauză de revizuire obligatorie la jumătatea perioadei, astfel încât să ne reconcentrăm atenția asupra arhitecturii cadrului financiar multianual. Nu este vorba doar de implementare Vorbim într-adevăr de implementarea unui program în gestiune partajată, dar știm că pe durata de desfășurare a programului intervin schimbări de natură politică și mai trebuie recalibrate lucrurile. Acesta e primul lucru. Al doilea ține de faptul că ar fi foarte bine, într-adevăr, ca în amonte să asigurăm sinergii între diferitele programe, să avem posibilități de a pune la oaltă diverse posibilități și resurse. Bineînțeles că poate fi complicat, dar uh, sunt și mecanisme, dispozitive destul de simple. Avem nevoie de mecanisme, de mm, modalități simple și transparente. Cred că este destul de clar că cererile noastre și sperăm că și Comisia pentru Buget va fi de acord cu noi, pentru că s-a întâmplat acest lucru în alți ani. Deci sperăm că nu ni se vor pune bețe în roate pentru că trebuie să ne respectăm angajamentul față de tineri pe care ni l-am asumat în contextul Erasmus. Avem nevoie de cel puțin 1% și în momente de criză ca cele pe care le parcurgem acum în Europa, cred că acest lucru este absolut esențial. Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Julie Ward. Vă rog. Vreau doar să aduc o contribuție personală și să-i mulțumesc Petrei pentru proiectul excelent. Vreau de asemenea să-i mulțumesc personal pentru faptul că a vorbit despre importanța sprijinului adecvat pentru educația civică, atât în context formal cât și informal. ce spunea Helga e corect. Dacă vrem să facem față provocărilor numeroase cu care se confruntă și Uniunea și statele membre, trebuie să pregătim pe tinerii care vin, pe generația următoare, să-i dotăm cu deprinderile și abilitățile necesare, inclusiv uh, leadership, astfel încât să, re, să îndrăznească să rezolve problemele în mod inova, inovator, astfel încât să creeze o lume mai inclusivă și mai corectă. Știm că arta și cultura pot oferi astfel de instrumente, astfel de abilități tinerilor. Știu, pentru că am lucrat cu ei înainte de a fi în politică și dacă nu investim în astfel de proiecte, chiar ne uh, pregătim problemele pentru viitor. Trebuie să dăm posibilități tinerilor și să ne asigurăm că le acordăm resursele adecvate și culturii și educației civice și că vedem toate aceste lucruri ca fiind uh, legate între ele. E foarte important. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină în numele comisiei, poate? Da, mulțumesc, doamna președinte a Comisiei. Luăm notă cu atenție de propunerile făcute în legătură cu tineretul, educația și cultura în special și vă mulțumim pentru sprijinul constant oferit programelor din aceste domenii, mai ales uh, pentru faptul că cereți dublarea sau triplarea uh, programelor Erasmus și Europa Creative. De asemenea, vă mulțumesc uh, pentru uh, Uh, obiectivul de a majora cheltuielile pri, pri, pentru cultură în viitorul uh, buget. În ceea ce privește viitorul CFM, uh, vom avea programe considerabil modernizate pentru a ține seama de prioritățile și noile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană. Ne bazăm pe o evaluare foarte riguroasă a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor Uniunii și, pe de altă parte, de eficiență și plus valoarea cheltuielilor în fiecare domeniu. Am ales să venim cu o abordare foarte realistă, pragmatică, pentru a susține în mod adecvat atât noile priorități cât și pe cele existente, recuperând uh, în, sau acoperând în același timp și efectele retragerii Regatului unii din Uniunea Europeană. Înțelegem că inovarea, cercetarea, economia digitală vor fi foarte profitabile pentru uh, generațiile viitoare și de aceea am propus majorări în aceste domenii prioritare. Așadar, uh, vom continua succesul de 30 de ani al uh, Erasmus Plus. Acum îl vom face și mai mare, mai inclusiv și îl vom consolida, tocmai pentru a încuraja în continuare mobilitatea în scop de învățare în întreaga Uniune. În ceea ce privește transparența și comparabilitatea cifrelor, subliniez că noi dăm dovadă de transparență maximă în comunicarea noastră privind uh, CFP, pre, prezentând de la început uh, cifrele uh, legate și de ieșirea Regatului Unit din Uniune pentru a accelera cât se poate uh, negocierile. Comparația în prețuri curente este utilă și ea pentru că uh, Uh, ne arată situația bugetului care este votat în prețuri curente și pentru anul acesta și în același timp vom avea și uh, o comparație a prețurilor constante, ceea ce înseamnă că eliminăm efectele inflației. De altfel, uh, Comisia uh, publică foarte transparent uh, datele acestea și calculele și pentru Erasmus uh, avem plus 122% în plus în prețuri curente, iar în ceea ce privește Europa Creativă avem plus 34% în prețuri curente sau 17% în prețuri constante uh, până la sfârșitul 2018. În legătură cu sinergiile dintre diferitele programele și modalități de finanțare, ne-am gândit și um, la generația următoare de programe cu posibilitatea de amestec, prevăzând alte instrumente ferestre în funcție de diferite temeiuri legale care vor veni să consolideze și Europa Creativă și Erasmus. Viitoarea arhitectură a CFM va fi, a fost gândită pentru a asigura mai multă transparență bugetului european și uh, pentru a arăta cum contribuie uh, la eficientizare diferitele secțiuni ale bugetului. De asemenea, vom reacționa mai bine la nevoile pentru perioada următoare, iar în legătură cu revizuirea la jumătatea perioadei, aceasta e o mare prioritate pentru Comisie și sus, subliniez că propunerea de regulament privind cadrul financiar prevede revizuirea la jumătatea intervalului și uh, Comisia se pregătește să prezinte autorității bugetare propunere adecvate începând cu 1 uh, ianuarie 2024. Mulțumesc! Mulțumesc Comisiei foarte mult. Și acum aș vrea Să vă amintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor 6 septembrie, ora 4 după amiaza. Mulțumesc pentru contribuții și cu aceasta aș prefera să, aș dori să încheiem discuția la acest punct și să trecem la următorul, la punctul 8 de pe ordinea de zi. Și anume un punct referitor la Europa Digitală, programul pentru 2020-2027 Aici se aplică articolul 54 din regulile de procedură. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 septembrie, orele 14. Votul în comisie va fi pe 10 octombrie și nu știm încă când se va vota în comisie ITRE acest raport, dar cu siguranță vom dispune de această informație în curând. ITRE a stabilit un program foarte ambițios. Se dorește vot pe acest raport pe 5 noiembrie și se speră că Parlamentul va reuși să adopte propunerea în primă lectură în, pe durata acestui mandat parlamentar. Deci vreau să vă reamintesc că amendamentele pot fi depuse până pe 7 septembrie, orele 14, vineri, 7 septembrie. Și acum, domnul Venta. Mulțumesc, doamna președinte. Este vorba aici de programul Europa Digitală, un program care este dotat cu 9,2 miliarde și scopul este să, a, să facă în așa fel încât uh, transformarea, revoluția digitală să fie în favoarea uh, societăților comerciale europene și a cetățenilor europeni. Bun, reiau intervenția, se pare că nu toată lumea a auzit. Așa, dar acest program, un, avem un program de 9,2 milioane de euro și uh, ideea este să se facă în așa fel încât uh, revoluția digitală să fie în favoarea cetățenilor și a societăților. Există cinci obiective specifice. În primul rând, uh, inteligența artificială, um, eficientizarea, um, siguranța cetățenilor, de asemenea competențele digitale avansate și introducerea folosirii optime a interoperabilității și a capacităților digitale. Partea noastră de competență ține de competențele digitale, și capacitatea digitală și majoritatea amendamentelor pe care le-am făcut uh, au legătură cu aceste aspecte. Lucrătorilor din Europa trebuie să li se dea posibilitatea să dobândească competențe digitale uh, prin cursuri de scurtă, dar și de lungă durată și la locul de muncă. E un lucru important atât în sectorul cultural cât și în industriile creative. De aceea este foarte important sprijinul nostru este foarte important sprijinul nostru și pentru serviciile audiovizuale și, în general, pentru patrimoniul cultural. De aceea, rolul uh, Europei culturale uh, este, se dovedește foarte important în, în contextul european. Uh, Europa Digitală și alte programe mm, pe termen lung uh, trebuie să țină seama de această importanță. Trebuie să încercăm să garantăm bugetul alocat și de aceea își propune modificări specifice în buget. O mică majorare a bugetului pentru obiectivul special 4, competențe digitale avansate, propun un buget de aproximativ 830 de milioane de euro, adică 9% din bugetul total și am înlocui nivelul actual de 700 de milioane propus de comisie, adică 6,7% din bugetul total. Iată principalele elemente din avizul meu, dar uh, am primit contribuții utile din partea raportorilor din umbră și le mulțumesc pentru cooperarea de până acum. Mulțumesc. Domnul Niecov, aveți uh, cuvântul drept uh, raportor din umbră. Mulțumesc raportorului, domnului Bogdan Vente, care a lucrat foarte bine și um, a redactat un aviz foarte echilibrat. Raportorul pune accentul pe plus valoarea noilor, noului program al Uniunii și pe efectele benefice ale acestuia asupra culturii și pe faptul că prin digitalizare uh, conținuturile, situația conținuturilor digitale se va îmbunătăți. Programul este suficient de ambițios, are obiective suficient de ambițioase, însă cred că finanțarea ar putea fi repartajată mai bine. Comisia propune 7,5% pentru tehnologii digitale. Mi se pare insuficient și cred că aici ar trebui să avem minim 12% din bugetul total. N-ar trebui să comitem aceleași greșeli, să investim deci în infrastructură digitală și în același timp să instruim pe cetățeni, să investim în capacitatea lor, capacitățile lor digitale. Sunt foarte mulți cetățeni europeni care nu au cunoștințe digitale și noi vorbim în același timp despre competențe avansate. Ar trebui de asemenea să facem o deosebire între Orizont 2020 și alte programe pentru că din ce ne spune Comisia, nu reiese clar cum se evită suprapunerile între programe. Cred că aș menționa acest lucru și în raport. Nu este clar uh, ce mijloace suplimentare vor investi și statele membre Trebuie să se țină seama de solicitările statelor membre, dar și de specialiștilor și ale întreprinderilor. Trebuie să ne axăm nu doar pe aspectele cantitative, ci și pe cele calitative. Și uh, în ceea ce privește inovarea digitală, aceasta ar trebui accentuată mai mult în cadrul programelor, iar în legătură cu echilibrul geografic ar trebui ca regiunile defavorizate sau mai puțin dezvoltate să se bucure de prioritate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna McCarken. Mulțumesc, aș vrea să raport... mulțumesc și eu raportorului pentru aviz, uh, și noi susținem propunerea Comisiei și credem că IMM-urile și angajații ar beneficia de pe urma acestui program, de exemplu în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței, dobândirea de noi competențe și că datele deschise, liber, accesibile sunt esențiale pentru o transformare de succes. Ca raportor pe alt dosar care se ocupă de blockchain, cred că această tehnologie este extrem de importantă și trebuie să-i recunoaștem potențialul și mă bucur că uh, vom vedea și competențele din acest domeniu ca fiind prioritare. Ca întotdeauna problemele vor apărea în absorpție, să vedem dacă sprijinul va fi disponibil în toate regiunile europene, dacă suficiente întreprinderi și suficienți angajați vor putea să participe. În apelul, uh, în proiectul de apel avem mai multe elemente și eu mă voi concentra în primul rând pe competențe. Suntem de acord că obiectivul 4 ar trebui să aibă un procentaj ceva mai mare din buget, o economie de piață funcționând numai dacă lucrătorii se pot adapta la uh, schimbările, transformările industriale da, uh, prin modificarea competențelor lor și deci trebuie să arătăm mai bine cum poate um, transformarea digitală să ducă la o eficiență mai bună, dacă se va lucra cu IMM-urile sau cu angajații, cu studenții, cu um, se va uh, hotărâ în cazul fiecărora cum se folosesc investițiile. Un alt aspect care nu e foarte bine detaliat este cum se va atinge acest obiectiv, cum se va realiza obiectul de îmbunătățire a competențelor. Ideea este foarte bună, dar am vrea să vedem că, să spunem că cursurile online deschise, cu acces liber, pot fi foarte utile. Ele pot să se aplice pe o perioadă de timp uh, necesară, oricât de lungă și uh, pot acoperi un spațiu geografic destul de mare. De asemenea, trebuie avut în vedere și uh, partea referitoare la elevi. Și, de asemenea, și IMM-urile, ni se pare, sunt uh, beneficiari, ar trebui adăugate și startup-urile și cred că uh, e mai bine să ne concentrăm pe procentaje în acest moment și nu pe cifre concrete, nominale, pentru că deocamdată nu avem un buget adoptat. Și, de asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe coordonarea cu mm, Europa Creativă. Și suntem de acord că acest program poate fi foarte util pentru Europa, pentru a conduce transformarea digitală și, sigur, vom ajunge la un compromis foarte bun în această comisie. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Mihals. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu sunt uh, de acord cu tot ce s-a spus aici. Proiectul Mm, e vorba despre un document care uh, servește de o bază foarte bine. Obiectivul 4 cuprinde competențele digitale și el este foarte important pentru că tocmai uh, acesta este obiectivul nostru principal la Comisia de Cultură, să um, asigurăm că sunt avute și acestea în vedere. Dacă trebuie să existe sinergii, este important să nu uităm că există interpretare în limba engleză, spune doamna președinte. E germană? Hai, de ce nu mai ai făcut un semn? Trebuie să mă trage mână. You, you can start again. Der Berichterstatter hat mich verstanden, aber ich fange noch von vorne an. Îmi cer scuze, nu înțelegeam exact ce se întâmplă. Încep din nou uh, de la început. Mi se pare că ideea, propunerea este foarte bună. Salutăm ideea majorării fondurilor pe care raportorul uh, încă o dată a subliniat-o în mod uh, răspicat în legătură cu obiectivul 4, în legătură cu competențele digitale. Știm cu toții că dacă e să avem sinergii uh, cu programele media, atunci uh, ne confruntăm întotdeauna cu o subfinanțare cronică. Salutăm de asemenea în mod expres susținerea uh, pe care ați menționat-o pentru europeană. Ați văzut uh, la 3 și la 2 în proiectul de aviz uh, uh, că se subliniază acest lucru și de asemenea că e nevoie de fapt de mai mult pentru susținerea, susținerea patrimoniului cultural, dar o să vedem cum o să putem obține. În ceea ce privește posibilitățile de instruire menționate la 12 și 13, în amendamentele 12 și 13, mi se, mi se par foarte importante. Ar trebui uh, să ne gândim nu doar la, la elevi, uh, la cursuri, ci și la cei care sunt angajați. Și aș avea și propuneri. Pe de o parte, știm că economic vorbind uh, se confruntă cu probleme datorate diversității lingvistice. Pe de altă parte, uh, avem și uh, IT-ști foarte buni și credem că aici ar trebui să se acorde un sprijin deosebit, astfel încât să încurajăm schimbul cultural și să încurajăm deschiderea culturală, pentru că avem sisteme de traduceri bune. Și, în al doilea rând, salutăm uh, cu entuziasm programul, ultimul program al Comisiei, uh, în care nu s-a vorbit foarte mult de interoperabilitate. Cred că ar trebui pus punctul pe ei și să vorbim de faptul că avem uh, sisteme de supraveghere în masă gestionate de uh, autorități ale statelor și cred că aici ar trebui să mai uh, propunem niște amendamente. Köszönjük szépen, és akkor az árnyék előadók közül Mrs. Trüppel. Mulțumesc. Doamna Trüppel ultimul uh, raportor din umbră. Bogdan Benta, and then before I come to my own deliberations, I start with the last two speakers. Voi începe prin a le răspunde ultimilor uh, doi uh, antevorbitori. Da, doamna McClarkin, e adevărat că IMM-urile sunt foarte importante, mai ales pentru că GAFA are o structură de monopol. E bine că în Europa să existe IMM-uri care își pot, să-și poată dezvolta propria abordare în Europa. Acesta este și parte din obiectivul programului nostru, să încurajăm IMM-urile și să le permitem să facă mai mult. Deci vă împărtășesc în totalitate punctul de vedere aici. În ceea ce privește um, hub-urile de, de inovare digitală, uh, Um, ține de politica noastră de concurență pe care trebuie să o dezvoltăm urgent. Um, dar mai târziu mă voi referi și la câteva chestiuni contradictorii. Pentru că acum uh, se vorbește des, foarte mult despre cursurile online, cursurile deschise, care au evoluat foarte mult în ultima vreme și care sunt oferite de 10 ani um, de universități la scară largă. Ele se numesc MUTS profesorii spun că au nevoie de cursuri pe internet, dar au nevoie de profesori analogici, că digitalul nu poate suplini toate nevoile lor uh, de pregătire. Întotdeauna este vorba despre o combinație între aspectele analogice și digitale. Nu trebuie să ne bazăm doar pe digital și să ne gândim că de acum încolo îi vom uh, educa, îi vom pregăti uh, pe lucrători sau pe tineri doar prin mediul digital. doamna Mihels. Da, e adevărat, um, sinergiile sunt cruciale în programele media, pentru că um, totul ține de um, alfabetizarea media. Trebuie să uh, creștem nivelul de alfabetizare în acest domeniu, pentru că oamenii mai în vârstă trebuie și ei să poată decide asupra calității conținutului uh, care li se oferă. Uh, Altfel, uh, anumite părți ale societății nu uh, pot decide în legătură cu calitatea uh, conținutului pe care îl urmăresc. În ceea ce privește europeana, cred că este necesară digitalizarea conținutului um, cultural. Este adevărat. Trebuie să existe mai multe posibilități de digitalizare a conținutului cultural, ceea ce înseamnă, în ultimă instanță, că avem nevoie de mai multă finanțare Uh, și regulile sunt importante și ele au de face cu uh, copyright-ul. Ați spus că în lingvistica computerizată, companiile europene uh, au o poziție de frunte. Este adevărat, într-o anumită măsură, însă Israelul este un alt stat care conduce în acest domeniu. Uh, ar fi bine să cooperăm cu universitățile israeliene um, în acest sens, poate prin programul Erasmus. Și acum uh, câteva observații de natură generală în legătură cu Europa digitală. Noi um, ne confruntăm și suntem parte din, dintr-o revoluție um, digitală care are loc de 20 de ani. Politica de concurență trebuie să fie revizuită. Eu cred că trebuie să ne grăbim pentru că nu sunt lideri de piață companiile europene. China și uh, Statele Unite sunt mult mai avansate decât noi și trebuie și noi să ne grăbim. Aici e vorba despre regulamente inteligente de care avem nevoie și de asemenea se pune și problema aptitudinilor. Aptitudinile nu Uh, ne permit doar să ne grăbim și să programăm pentru a putea folosi uh, tot felul de dispozitive. E vorba uh, să ne folosim aptitudinile pentru a uh, judeca în privința avantajelor și dezavantajelor evoluțiilor tehnologice. Pentru că, iată, să luăm cazul inteligenței artificiale, ziarele discută zilnic provocările și avantajele inteligenței artificiale și problema infrastructurii uh, trebuie luată în seamă. Uneori chiar la mine în țară am impresia că suntem o țară în curs de dezvoltare pentru că infrastructura digitală nu este suficientă. Trebuie să vorbim și despre um, aspectul comercial, dar pentru că noi suntem la Comisia de Cultură, vreau să discutăm o contradicție esențială. Vorbim despre o piață unică digitală și dorim să promovăm o Europa digitală. În termeni culturali, nu avem o piață comună și da, din motive destul de întemeiate, pentru că dorim să ne bucurăm de o diversitate lingvistică și de o diversitate culturală. Aceste chestiuni sunt legate de teritoriile și statele națiuni ale Uniunii Europene, pentru că nu este vorba de o singură cultură sau de o limbă unică. Filmele, muzica, literatura sunt în, într-o varietate de limbi. Uh, trebuie întotdeauna să uh, împăcăm uh, diversitatea culturală cu piața unică digitală. Și la asta se reduce întreaga dezbatere pe marginea reformei dreptului de autor, dacă putem avea un drept de autor european sau nu. Eu cred că nu putem avea un astfel de drept pentru că vrem să menținem diversitatea culturală. Mai vine și trebuie să vorbim și despre accesul transfrontalier, dacă, dacă îl dorim, trebuie să plătim pentru el. Și noi nu suntem nici China, nici Statele Unite și nici Rusia, deci uh, se impun anumite reguli. Um, Comisia de Cultură poate contribui la strategia generală privind Europa Digitală, dar noi trebuie să arătăm clar care este abordarea noastră din punct de vedere cultural, pentru că nu suntem IMCO, nici ITRE, noi suntem cult și vrem să ne promovăm interesele noastre și trebuie să o facem. Acest um, conflict de obiective între piața unică digitală și diversitatea culturală este un teren foarte delicat. Eu, desigur, vreau uh, acces transfrontalier, dar trebuie să găsim modele de finanțare pentru că altfel nu ne vom putea bucura de um, filme, literatură și presă de calitate și cred că acest aspect ar trebui să se regăsească în acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Trupel. Îi dau cuvântul doamnei Costa acum. Doar câteva observații. Salut uh, raportul colegului Venda, cred că este unul foarte bun. Cred că este corect să solicităm uh, sinergii între cele cinci aspecte diferite ale strategiei digitale – în special în ceea ce privește aceste aptitudini digitale avansate, dar uh, și interoperabilitatea este importantă și cred că trebuie să facem acolo o trimitere esențială pentru digitalizarea uh, susținerea digitalizării nu doar pentru uh, industriile creative. Da, și trebuie să menționăm acolo și cât de marea este provocarea uh, cu care ne confruntăm, o provocare despre care am vorbit și, des, și când discutam anul patrimoniului cultural. Există multe forme de comunicare um, și uh, trecem de la muzee la conținut digitalizat. Însă discutăm aici și despre permiterea accesului la uh, folosirea limbilor străine. De asemenea, instituțiile culturale pot juca un rol important aici pentru a deschide acest uh, domeniu care acoperă um, tot spectrul până la companiile care sunt inovatoare. Bugetul nu este suficient, nu pentru dezvoltarea de astfel de aptitudini, așa cum a spus uh, înainte antevorbitoarea mea. Cred că ar trebui să creștem cifrele față de ce se regăsește în raport. Și aș vrea să revin la ce a spus doamna Trubel mai devreme. Investițiile pe care le face Uniunea Europeană în acest um, domeniu pentru producția conținutului, de conținut digital nu trebuie doar să avem acces și să digitalizăm ce există deja. Noi vrem să și producem, vrem să fim competitivi la nivel uh, global. Să creăm uh, conținut cultural cu uh, acea dimensiune europeană mai amplă. În ceea ce este formarea, vrem să investim în. Uh, în uh, cursurile pe internet uh, nu doar învățământ la distanță, ci și în învățământ mixt. Uh, raportorul uh, vorbește um, despre necesitatea recurgerii la actele delegate și are dreptate, pentru că scenariul um, și fundalul se schimbă permanent și de aceea cred că trebuie să ne stabilim o linie generală um, și în primul rând să începem înțelegând care este strategia pe care o dorește Parlamentul. Parlamentul este colegiferator și trebuie să se concentreze pe politică și politica noastră trebuie să fie um, conver- să convergă cu cea a um, Comisiei. De aceea cred că este important să stabilim o strategie în primul rând așa cum spunea și doamna Cameră, în raportul dumneei, ce ar fi să introducem și o revizuire la mijlocul perioadei. Ea va fi obligatorie, vom dori să redefinim politicile sau vom uh, face un pas către actele delegate în general. Acest lucru privește toate programele pe care le derulăm și de aceea cred că în calitate de comisie va trebui să luăm o decizie politică în legătură cu aceste chestiuni. Și în final, cred că în textul comisiei nu se explică suficient de clar cum ar trebui să devină interoperabile aceste programe. Este doar la nivel de dorință, de aspirație acest lucru în acest moment. Noi nu spunem că vrem să lucrăm împreună cu programul Horizon. Um, dar cred că dorim să comunice programele și cred că aici avem lacune și trebuie să ne concentrăm pe acest aspect în, la nivel general. Mulțumesc. În numele comisiei acum uh, aș vrea să știu dacă dorește să intervină cineva. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc uh, sincer în numele Comisiei pentru uh, munca excepțională um, realizată de raportor și de raportorii din umbră și pentru susținerea pe care ne acordă Comisia dumneavoastră acestor teme care sunt importante pentru noi, respectiv uh, aptitudinile digitale și programul um, Europa Creativă. Noi vă împărtășim obiectivele Aș vrea să încep prin a vă furniza câteva informații um, de bază pentru a putea înțelege ce am inclus în toate propunerile CFM uh, referitor uh, la aplicațiunile digitale. Nu există um, un remediu pentru uh, această problemă în Europa. Există foarte multe lacune și um, încă din școala primară până la studiile postuniversitare planează această problemă. Veți vedea că în CFM există mai multe programe care au ca obiectiv și furnizarea de finanțare pentru dezvoltarea de aptitudini digitale. Acestea au fost uh, concepute în mod coerent și complementar. Și dacă îmi permiteți, pot să vă prezint um, arhitectura ca să vedeți care a fost uh, ideea de bază. Am uh, început cu Fondul um, European, Social European, care, printr-o gestionare uh, comună, permite statelor membre să stabilească când dorește să intervină pentru uh, dezvoltarea de aptitudini uh, digitale. Primim raportări periodice și pentru toate fondurile structurale, prioritățile se pot redirecționa la mijlocul perioadei. Există și Fondul European pentru ajustare la globalizare, un fond de 200 de milioane de euro anual um, care uh, reprezintă o chestiune obligatorie um, ce privește pe um, lucrătorii concediați. Avem și Erasmus uh, Plus, în care chiar dacă nu s-au alocat special bani pentru aptitudini digitale, uh, s-a implicat adesea în pregătirea transfrontalieră. Deci se, sunt programe educaționale complementare prin care se promovează cultura europeană. Horizon Europe uh, are burse pentru cercetători, uh, Marie Curie pentru programe de doctorat um, și um, avem uh, programul pentru științe informatice și programul Digital Europe. De ce am avut să avem și noi acest program Digital Europe? Pentru că el se concentrează pe aptitudini foarte avansate legate de uh, Um, cibersecuritate sau um, chestiuni similare. Și ne ocupăm doar de um, probleme de ultimă generație. De asemenea, există și centrele comune de cercetare Câteva cuvinte în legătură cu Europeana, un subiect care am văzut că vă interesează. Um, there has been a um, there has been a uh, an evaluation at the end of April Um, La sfârșitul lui aprilie va avea loc o evaluare și um, Comisia susține o nouă strategie pentru europeană după o evaluare independentă. Raportul uh, de evaluare va ieși în câteva săptămâni, iar Comisia dorește să finanțeze în continuare după 2020 programul european. Propunerea a fost făcută în sub egida uh, programului uh, Digital Europe pentru o sumă de 20 de milioane de euro în total. În ceea ce privește acțiunile pentru alfabetizarea digitală. Acestea se vor baza pe um, rețeaua paneuropeană pentru uh, internetul mai sigur, un internet mai bun pentru copii. Va exista un uh, punct unic de intrare, iar centrele vor uh, furniza conținut educațional, vor derula campanii de conștientizare și acțiunile în domeniul alfabetizării digitale vor uh, Um, contribui la atingerea obiectivelor din directiva um, privind serviciile media audiovizuale în ceea ce privește protecția copiilor. Uh, dacă doriți informații suplimentare um, sau orice fel de asistență, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Costa, un comentariu foarte scurt. Da, iertați-mă. S-a spus că nu se face nicio trimitere specifică la Erasmus. În propunerea de la Connect nu există niciun fel de trimitere la cardul de student electronic. La legitimația electronică și acest lucru ar trebui să funcționeze de mult DigiConnect cu DigiEducation pentru că acesta este un instrument extrem de important uh, la sfârșitul summitului Gutenberg, uh, miniștrii de educație au decis că aceasta este o prioritate care le permite studenților europeni să um, nu doar să aibă o legitimație um, pe care își pot uh, înregistra um, curriculum vitae și toate aptitudinile, dar acest car le permite acces la facilități în întreaga Europa, la uh, cazare, educație, activități culturale și așa mai departe. DigiConnect și DigiEducation cred că sunt în stadiu avansat cu acest proiect. Probabil că în 2021 totul va fi gata, dar sper să nu pierdem pe, pe drum obiectivul. Scuze că nu am spus acest lucru mai devreme. Mulțumesc, doresc acum să-i dau cuvântul din nou domnului Venta pentru comentariul de încheiere. 3 minute. vă uwagi. Sądzę, że komentarze ze strony... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor pentru contribuții. Contribuțiile raporturilor din umbră au arătat cât de importantă este această chestiune pentru noi. Așa cum am mai spus, cel mai important lucru este să ne asigurăm bugetul. Acest lucru e esențial. aștept amendamente pe baza comentariilor uh, excelente pe care le-am auzit, dar vreau să vă reamintesc că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Deci, uh, selecția va fi una riguroasă și vă cer uh, înțelegerea pentru acest lucru. Vă rog să vă asigurați că vă focalizați asupra acelor amendamente care sunt cele mai importante pentru dumneavoastră și pentru comisia noastră. Abilități, capacități, competențe. Am discutat despre lipsurile acestor uh, fundamente în Europa. Lumea digitală nu stă în loc, ea se mișcă tot timpul și poate că abilitățile pe care le dobândim uh, vor fi depășite în curând și trebuie să fim flexibili pe viitor. De aceea vă rog să fiți flexibili și dumneavoastră pentru a putea depune amendamente bune în timpul foarte scurt pe care le avem la dispoziție. ITRE, vă reamintesc, este comisia competentă pe fond. Și vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere. Președinte, vă mulțumesc și eu pentru toate contribuțiile la această dezbatere. Mulțumesc și Comisiei și raportorului pentru munca sa. Cu aceasta se încheie acest punct de pe ordinea noastră de zi și trecem, deci, mai departe la punctul 9, o propunere de regulament al Parlamentului European și Consiliului care instituie Orizont Europa, programul cadru pentru cercetare, inovare, uh, stabilind normele sale pentru participare și diseminar. Raportor este Luigi Morgano. 5 septembrie, la ora 2 după amiaza, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Vom vota pe 10 octombrie și Comisia Asociată ITRE va vota pe 21 noiembrie. Și dau cuvântul imediat domnului Morgano. Aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Timpul este destul de limitat și de aceea voi face ceea ce am făcut toată după amiaza de la voturi încoace. Așa mi am să fiu foarte rapid. Ehm, știți că a trebuit să ne încadrăm într-un calendar foarte strâns, pentru că dacă nu, ar fi trebuit să renunțăm la acest uh, aviz, ceea ce nu, nu se punea problema. Vreau să mulțumesc uh, doamnei Stefanii Piazzoli de la Secretariatul uh, Comisiei și asistenților mei pentru toată munca depusă. Ehm, cred că ați văzut deja în proiectul de aviz că în timpul pe care l-am avut la dispoziție am încercat să subliniez uh, câteva dintre priori principalele priorități politice uh, de, de aici și sunt conștient că va trebui să mai includem, să mai adăugăm amendamente pentru a concretiza propunerile și în lumina informațiilor care au apărut în decursul uh, vacanței de vară. Vreau să subliniez următoarele lucruri. Recunosc eforturile care au fost depuse de către comisie atunci când a planificat uh, un buget uh, extins față de proiectul precedent. E vorba de 94 de uh, miliarde și 100 de mii de euro. Însă, finanțarea pentru acest uh, program nu este suficient de ambițioasă dacă ne gândim la obiectivele care au fost propuse. Așadar, în textul meu propun să discutăm de cel puțin de 120 de milioane de euro. Uh, să ne amintim de acordul politic care a fost uh, încheiat la ITRE între raportorii Nica și Eller, despre care am aflat doar după ce mi-am elaborat avizul. Și pot să vă spun că intenționez să aduc un amendament pentru a uh, adapta uh, textul. Și anume, un amendament care va face trecerea de la costurile cure, curente la costurile constante, astfel încât să ne asigurăm că vorbim despre cifre specifice, indiferent de rata inflației. Apoi, așa cum am spus în, uh, în justificarea succintă a textului, cred că trebuie să susținem mai mult uh, primul pilon, mai ales acele acțiuni legate de premiul Marie Curie. În urma unor informații pe care le-am uh, aflat recent, pot să vă spun că voi depune amendamente. Și aici vorbim despre cel puțin 11 miliarde de euro uh, și 330 de mii de euro pentru infrastructură. Crearea unei adevărate zone europene, spațiu european al cercetării, care să ofere susținerea excelenței în cercetarea universitară, este obiectivul programului uh, Horizon Europe și ar trebui să fie un, uh, un demers transversal, care să fie inclus în toate politicile. Uh, cel de-al doilea pilon, provocări globale și competitivitatea industrială, aici suntem mulțumiți să vedem că și uh, uh grupul O societate sigură și favorabilă incluziunii a fost recunoscut uh, ca având un rol uh, important pentru patrimoniul cultural european. și lăsând la o parte nevoia de o creștere a finanțării, aspectul securității trebuie să fie separat de celelalte. Pentru că Comisia a vorbit despre securitate cibernetică, dar eu cred că trebuie să avem o dezbatere mai generală. Și în, caz, în cadrul acestui sector de acțiune, cred că trebuie să punem accentul mai mult asupra culturii și al rolului uh, strategic pe care îl joacă cultura și sectoarele creative ca aspecte transversale care pot să ne ajute să creăm o societate a, a culturii, o societate creativă și care este, prin urmare, um, bazată, mai mult bazată pe incluziune. Deci să subliniem rolul acestor uh, industrii culturale și creative, inclusiv în domeniul um, inovării digitale, pentru că ele, are, ele au un aspect uh, dublu. Sunt motoare importante ale economiei și de asemenea ne ajută să păstrăm, să protejăm uh, diversitatea și lingvistică și culturală a Europei. Și sigur că voi intra mai mult în detalii în amendamente, cum anume am putea să intervenim și voi colabora cu raportorii din umbră pentru a avea o convergență. Dar mă gândesc și la rețeaua 5G, la gestionarea drepturilor de autor și voi cere, deci, o creștere a bugetului pentru acest uh, pol. Mă gândesc cel puțin la 3 miliarde 300 de milioane. Acestea sunt cifrele care sunt stabilite în cadrul regulamentului. Deci, propunerile vin, deci reiau aceste sume care sunt defalcate în, ca, pe capitole. Apoi, internetul uh, obiectelor, uh, realitatea uh, consolidată și alte astfel de domenii, um, sigur că ajută de asemenea la integrare în momentul de față nu știm cum va arăta lumea peste 10 ani, de aceea trebuie să trebuie să lucrăm la toate posibilitățile, pentru ca, de exemplu, persoanele nevăzătoare să poată să vadă imagine, ci imagine să devină vizibile pentru ei. Uh, Um, există tot felul de tehnologii bazate pe inteligența artificială care ajută, permit persoanelor cu um, provocări cognitive să aibă acces la ele prin extracție de date automată și așa mai departe. Se lucrează la aceste tehnologii în momentul de față și pentru a veni cu soluții uh, în fața provocărilor globale cu care ne confruntăm, de exemplu fluxurile migratorii, acest program Orizont Europa ar trebui, cred, să susțină și cercetarea în științele sociale și umane, fie că e vorba de cercetare fundamentală sau de cercetare aplicată. Și în cele din urmă, mă gândesc la posibilitatea sinergiilor între știință, tehnologie, cultură și artă și utilizarea acestor sinergii pentru a uh, aduce inovare de înaltă calitate și durabilă. Cred că e important să Uh, folosim și programul Europa Creativă, care, în mod bizar, nu a fost inclusă între programele cu care să interacționeze Orizont uh, Europa. În încheiere, deci, sunt convins că, împreună cu contribuția raporturilor din umbră, vom putea să oferim comisiei ITRE, care este competentă pe fond, un aviz structurat și coerent care să ia în considerare prioritățile politice care sperăm că vor deveni parte din acest nou program emblematic al Uniunii Europene, care are ca și obiectiv, vă reamintesc, consolidarea uh, um, bazelor științifice și tehnologice ale Europei prin promovarea și susținerea activităților de cercetare și inovare, susținând dezvoltarea uh, durabilă și competitivitatea industrială pentru a îmbunătăți calitatea vieții pentru milioane de cetățeni europeni. Am menționat obiectivul doar pentru ca să știm exact um, unde trebuie să ne concentrăm atenția. Și motivul acestea sunt motiv, acesta este motivul final pentru a susține includerea tuturor elementelor pe care le-am uh, subliniat mai devreme. Președinte, mulțumesc, domnule raportor, vă mulțumim foarte mult și acum În calitate de raportor din umbră din partea grupului PP, am să mă exprim poziția și apoi am să dau cuvântul celorlalți raportori din umbră. Cred că e salutar salutar această creștere de la 31 de miliarde la mai mult de 97 de miliarde uh, a fondurilor pentru acest capitol uh, al bugetului, pentru că este foarte important pentru viitorul Europei. Cu cât investim mai mult în, în viitorul nostru, cu atât mai sigur putem să fim că atât condițiile de lucru ale generațiilor și condițiile de lucru și de viață ale generațiilor viitoare se vor îmbunătăți. Atunci când vorbim despre cercetare și inovare, trebuie să subliniem că noi, Comisia pentru Cultură, sigur, trebuie să ne concentrăm asupra dimensiunii culturale și Comisia ITRE va aborda această chestiune din punctul de vedere al industriei. Și cu toate acestea, există trei elemente pe care le-aș uh, aș dori să le văd incluse în, în avizul nostru. Infrastructura informațională trebuie să fie dezvoltată. Fără infrastructură nu vom putea să punem în aplicare uh, invențiile, evoluțiile care ne vor ajuta să progresăm în domeniul digitalizării sau pentru a păstra anumite valori culturale sau bunuri culturale. Pe de altă parte, mi se pare de asemenea important ca toți cei care sunt implicați în cercetarea și dezvoltare să fie bine formați. De aceea, educația și formarea joacă un rol foarte important. Comisia Europeană nu susține proiecte de suficient de mult proiectele de excelență și nu susține suficient uh, talentele. Dar știm cu toții că oamenii talentați sunt cei care creează inovarea. Deci dacă se descoperă talente, atunci acestea trebuie să fie trebuie să fie hrănite astfel încât să crească pentru a avea excelență în domeniul uh, științei și tehnologiei. Și vreau să depun amendamente care să consolideze acest aspect al proiectului. De asemenea, sunt de acord cu colegul meu când spune că importanța uh, industriei culturale și creative nu este uh, subliniată suficient. Și încă un lucru care mi se pare important este acela că există o diferență între noile state membre atunci când vorbim despre distribuirea resurselor bugetare. Două treimi dintre resursele bugetare merg în așa numitele vechi state membre, în timp ce noile state membre primesc doar aproximativ 20% din fondurile de cercetare și inovare. Da, chiar așa este. De aceea mi se pare foarte important să se echilibreze lucrurile, poate să se ofere mai bune uh, șanse um, țărilor mai mici, uh, organizațiilor mai mici, uh, IMM-urilor, um, corporațiile, universitățile, asociațiile mari, sigur că au șanse mai mari atunci când solicită finanțare. Nu e necesar să susținem întotdeauna aceste entități uh, de dimensiuni mari. Uneori trebuie să oferim oportunități și entităților mici. Pe de altă parte, Cred că între diferitele programe trebuie să fie reprezentați uh, indivizii, nu doar uh, marile organizații sau cooperările între universități și conglomerate industriale. Așadar, aș dori să consolidez uh, avizul, textul avizului, astfel încât acesta să fie mai util și mai profitabil pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc pentru atenție și acum aș dori să dau cuvântul următorului raportor din umbră, doamna Trâpăl, aveți cuvântul. Mulțumesc. Să încep cu un uh, comentariu de natură politică. Am uh, recunoscut că există acest dezechilibru între statele vestice și estice în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor. Însă, dacă mă uit apoi la dezbaterea privind această universitate de la Budapesta, um, o universitate, una dintre marile universități, uh, fie că e vorba de cercetare, uh, filozofie, uh, și e pusă în pericol. Deci ar trebui, cred, să vă gândiți ce faceți acolo, pentru că această universitate tocmai este una care poate să aducă mai multe șanse și oportunități studenților din uh, Ungaria. Deci, pentru mine, asta este un lucru care trebuie spus. Aveți uh, șansa să vorbiți și, și eu am șansa să-mi spun părerea. Și atunci când vă plâneți, plângeți de dezechilibrul în Europa, trebuie să vă spun că eu nu cred că ar trebui să uh, Uh, se pune în pericol această universitate pentru că aduce oportunități și șanse suplimentare studenților din uh, Ungaria. În ceea ce privește programul Orizont Europa, noi, Comisia CULT, avem interesul ca acest program să fie conectat, de, conectat cu programul uh, Orizont, pentru că există interese similare. Am avut un raport comun împreună cu ITRE cu privire la industriile creative și înainte de asta ar trebui, am discutat dacă ar trebui să facem acest lucru, că e, pentru că e competența noastră. Da, politicile culturale sunt competența noastră, pe bună dreptate. Și industriile creative nu sunt identice, per se, cu cultura. Dar, uh, că ne uităm la modă, la arhitectură, la toate industriile creative, Aici cred că trebuie să-i convingem pe colegii noștri că și cultura este partea industriilor creative, dar nu sunt identice. Dar pentru asta trebuie să o finanțăm dacă vrem mai multe șanse. Să vă dau un exemplu. Atunci când a început revoluția digitală în Silicon Valley, știm că Apple, compania cea mai bogată în momentul de față, e bine, Steve Jobs a fost foarte apropiat de cultură, era un hippie și uh, pune accentul pe design. Toate aceste dispozitive pe care le avem cu toții și eu am un, un iPhone sunt o combinație de design și de tehnologie înaltă. Asta e un exemplu foarte bun pentru a vedea de, de ce este atât, de ce sunt atât de uh, frumoase, de ce au succes atât de mare. Și pentru industriile de lux în uh, industria, de exemplu, uh, Industria de lux din Franța face cei mai mulți bani în China acum. Asta e realitatea. Deci e clar că industriile creative trebuie să fie parte din orizont Europa, pentru că sunt foarte aproape de cultură, chiar dacă nu e exact același lucru. De aceea cred că ar trebui să fim precauți atunci când ne susținem interesul acolo. Există motive serioase pentru a avea un program pentru cultură distinct, dar în același timp trebuie să fim parte din uh, programul uh, Orizont uh, pentru industriile creative uh, și, de asemenea, în, în fondul Juncker. Cultura trebuie să primească uh, atenție și bani, pentru că e o parte foarte importantă a politicii economice din Uniunea Europeană, chiar dacă nu se reduce la economie sau la logică economică. Köszönöm szépen kollégámnak. Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Șoidrova, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să adaug un lucru. Doamna Trupel a vorbit de sinergiile cu Europa Creativă, cu acest program, ceea ce este, bineînțeles, corect. Dar aș vrea să amintesc și de fondul de coeziune. Politica de coeziune este foarte importantă, mai ales în ceea ce privește statele membre noi. Acolo se finanțează uh, infrastructuri și acestea ar trebui uh, văzute în legătură mai clară, mai strânsă cu uh, programele noastre și de aceea Cred că trebuie să avem o stabilizare, o clarificare a ce, ce înseamnă Orizont Europa, do, Orizont Europa 2020 sau uh, Orizont Europa. Mulțumesc. Julie Ward. Um, I, I think there's... Doamna Ward. Cred că sunt multe legături de făcut între acest raport, această inițiativă și alte elemente despre care am discutat astăzi. De exemplu, uh, agenda STEAM, trebuie să fie clar că și Comisia înțelege că și artele trebuie puse pe picior de egalitate cu tehnologia, matematica, ingineria. E un lucru foarte important și pentru agenda Orizont 2020, pentru că altfel gândim doar așa pe, pe departamente și trebuie să gândim în ansamblu, să vedem elementele comune pentru mai multe programe, să vedem ce e mai bun pentru Europa, pentru tineri, pentru cercetători și universitățile noastre, pentru comunitatea de cercetători care se confruntă cu multe provocări și probleme, care de altfel uh, vizează și societatea. Cred că este foarte important să spunem că trebuie să ne asigurăm că cultura e parte din acest program. Eu particip la un program de colaborare, politicieni și oameni de știință și anul trecut un uh, om, un cercetător uh, din domeniul social a fost partenerul meu, o persoană care se ocupă de migrație și am discutat foarte bine, am făcut schimb de informații, uh, ea lucrează la un institut de cercetare din Berlin și cred că am putut vedea cum, într-un fel Parlamentul și instituțiile gândesc foarte progresiv, dar nu transpun această viziune mai largă în toate programele. Susțin acest apel puternic să ne asigurăm că cultura face parte din Orizont 2020 și sunt de acord perfect cu Helga în legătură cu Universitatea Europeană de la Budapesta. Am lucrat foarte mult și am discutat foarte mult uh, cu cei care sunt foarte îngrijorați de îngrădirea spațiului de libertate civilă, care sunt foarte uh, îngrijorați și sunt uh, profesori și persoane din mediul educațional și situația este într-adevăr foarte îngrijorătoare și mă bucur că ai menționat-o, pentru că trebuie discutat aici în Comisia pentru Cultură și Educație. Mulțumesc pentru contribuții și cum uh, subiectul a fost menționat pentru a doua oară, l-aș propune colegilor, le spune colegilor că, bineînțeles, nu e o problemă să se vorbească despre Universitatea deschisă din Budapesta. E în regulă, dar nu cred că ar trebui să afirmați în mod greșit că s-a închis această universitate. Ea funcționează în continuare și, deși există discuții încă în curs, universitatea încă nu a fost închisă, așa că se discută încă, așa că nu trebuie să ne antepronunțăm. Încă nu s-a luat o decizie. Și până când nu se întâmplă acest lucru, nu cred că este pertinent să aducem în discuție aceste lucruri. Vă propun să încheiem aici discuția și uh, rog reprezentanții comisiei să ne spună dacă au ceva de spus despre Orizont 2020. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru contribuțiile aduse de raportor și de raportorii din umbră, care sunt foarte prețioase. În primul rând, Comisia salută observația făcută de mai multe persoane în legătură cu nevoia de a sin- promova sinergiile și complementaritățile între Orizont Europa și Europa Creativă. Este într-adevăr perfect rezonabil uh, logic și trebuie să consolidăm acest lucru pentru a dezvolta eh, domeniile creative și culturale din Europa. E clar că, în acest sens, Orizont Europa are un rol cheie de jucat, pentru ca aceste sectoare să contribuie la o societate inovatoare și bazată pe cunoștințe, care să fie prezentă în toată Europa. Dacă îmi permiteți, aș face o precizare. Noi la Comisie preferăm să vorbim despre sectoare și nu industrii, pentru că sectoare înseamnă mai mult decât industrie. Și, într-adevăr, atunci când e vorba de uh, soluții creative, ele sunt oferite nu doar de industrie, ci, așa cum spuneați și dumneavoastră, ele pot veni și de la persoane individuale. Deci să nu limităm, să nu delimităm prea strict și să vorbim de sectoare și nu industrii ca să reflectăm această abordare mai cuprinzătoare privind uh, cultura dincolo de dimensiunea economică care există. Și susțin tot ce s-a spus despre Apple și alții. Acum, alte observații pe care aș vrea să le fac în numele Comisiei și al DGRTD și poate dau și cu legului meu cuvântul pentru completări uh, puțin mai târziu. Ei bine, acesta se referă la ce spuneați în în legătură cu SSH nu e vorba doar de ceva din uh, grupul 2, din pilonul 2, uh, identificat și în intervențiile de aici, ci e vorba de o chestiune transversală care trebuie să se uh, manifeste peste tot. Dacă dau exemplul grupului 3, industrie și digitalizare, uh, E clar că reacția societății este ceva ce trebuie integrat în proiect și e un lucru care clar nu intră în grupul 2, cluster 2. Deci, dacă acest lucru nu reiese destul de clar din propunere, trebuie să ne asigurăm că se va înțelege mai bine. La fel și cu sectorul creativ. Uh, nu e ceva ce ar trebui abordat doar în contextul inovării și cercetării și în partea inclusivă a grupării 2, ci e ceva ce trebuie să fie mai transversal. Și dacă îmi permiteți un comentariu, bineînțeles, sinergie înseamnă că nu totul trebuie să se facă în orizont Europa, ci ar trebui să se facă și în alte domenii și s-a spus pe bună dreptate de către unul dintre dumneavoastră că ar trebui uh, să asigurăm complementaritatea cu ceea ce vom propune mai departe uh, și la fel uh, și în contextul programelor ESIF, fonduri structurale, uh, de aceea sunt sigur că în Orizont Europa ați observat că atunci când am lucrat cu colegii care se ocupă de fondurile structurale, ne-am străduit să simplificăm cooperarea și să facem lucrurile astfel încât să fie mai eficiente pentru diferiții actori implicați, inclusiv autoritățile de gestiune. Ceea ce am vrea să evităm este proliferarea uh, intervențiilor. Am remarcat în uh, raport că propuneți, mai ales pentru clustere, uh, intervenții uh, în plus, pe lângă cele șase deja prezente. Noi am prefera să vedem cum putem să includem anumite subiecte în uh, cadrul de intervenție actual. Și aș da doar un exemplu spre ilustrare, pentru a arăta că deja parțial se întâmplă ce ne solicitați. Unele dintre solicitările privind sectoarele creat active sunt deja menționate în zona de intervenție culturală privind patrimoniul. Deci poate putem eficientiza, dar haideți să evităm să avem prea multe zone de intervenție pentru că eh, dacă încărcăm prea mult, va fi greu de citit, ilizibil, eh, nu se va mai înțelege ce trebuie să se întâmple unde. Subscriu întru totul la observația privind STEAM, agenda STEAM. care nu e menționată în pilonul 2, de fapt, ci în uh, pilonul de bază, ca să spunem așa, în fundație, unde se vorbește de extinderea activităților, de susținerea excelențelor și a cercetării, excelenței și a cercetării și, practic, unde vorbim de continuarea a ceea ce se face în orizont 2020 în prezent, uh, în legătură cu STEAM și ne referim mai ales la elevii tineri. Permiteți-mi să nu mă pronunț în legătură cu propunerea dumneavoastră referitoare la buget. Nu o consemnăm, dar n-am mandat să spun ceva în acest sens legat de buget. Noi salutăm sprijinul dumneavoastră pentru această, acest domeniu de intervenție în programul cadru. Și aș încheia cu ceva ce spuneați pe bună dreptate în legătură cu importanța instituțiilor de învățământ superior din Europa. E o terminologie pe care o folosim noi în loc de universități deschise, nu pentru că n-am fi de acord cu ideea, cu ideea și conceptul suntem de acord, dar știți că există o inițiativă uh, Uh, specifică a rețelei de universități deschise și, vrem, deschise și vrem să evităm confuziile. Ceea ce propuneți dumneavoastră este cumva mai cuprinzător decât uh, ceea ce înseamnă acea inițiativă, așa că pentru a ne alinia la ce propuneți dumneavoastră, dacă am înțeles bine ce ne propuneți, am preferat să vorbim de instituții europene de învățământ superior, ceea ce înseamnă mai mult decât acea rețea de universități deschise. Vă mulțumesc! Cam atât din partea comisiei. Mulțumesc și acum aș vrea să dau cuvântul din nou domnului Morgano, preț de 3 minute. Mulțumesc, în primul rând, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit mai devreme, pot să spun că mi-am consemnat toate observațiile făcute și o să le analizez atunci când voi reformula amendamentele. Cred că ce spunea reprezentantul Comisiei e foarte important. Cred că trebuie să înțelegem că toate discuțiile din această după-amiază au arătat clar că pe termen mediu trebuie să verificăm, să controlăm cumva ceea ce se întâmplă. Dacă nu facem acest lucru, totul va fi mult mai complicat, inclusiv pentru Parlament, care va, se va fi chita mai greu de sarcinile și atribuțiile sale, ca și Comisia. Cred că este foarte important să ne asigurăm că ambele instituții procedează corect. Acum, în legătură cu terminologia, nu e irrelevant ce spuneați. Sector, ce, ce înseamnă sector? E un termen foarte cuprinzător. Dacă folosim un astfel de termen, s-ar putea să periclităm posibilitatea de a controla, de a verifica ce se întâmplă. Dacă vorbim de industrie creativă, de exemplu, vorbim despre ceva care nu e neapărat foarte bine definit. Avem industrie, avem creativitate, avem cultură și sfera de cuprindere mie mi se pare destul de clară. Ce ar fi de făcut ar fi să găsim modalitățile, posibilitățile de a deschide, nu de a închide uh, șansele, de, de a bloca șansele de sinergie. Dacă vorbim de instituții de învățământ superior, cred că Trebuie să aflăm unde e locul acestora când discutăm despre instruire. Avem cercetători care țin de o instituție sau care fac cercetare pentru o instituție și asigură continuitate sau avem uh, startup care face cercetare pură și apoi trece la aplicarea rezultatelor cercetării. Deci, dacă vorbim despre universitate, despre ce discutăm? Este vorba de învățământ superior. Deci, haideți să facem o listă ca să fie clar care sunt elementele la care ne referim. Așadar, dacă avem o solicitare vagă care nu întrunește acordul Parlamentului, s-ar putea ca Parlamentul să se achite de obligații, să evalueze, să cântărească sinergiile și, bineînțeles, că pentru aceasta va trebui să spună care sunt instrumentele ce trebuie folosite. Bineînțeles că, într-un spirit de maximă cooperare, se va face acest lucru. Și cred că este esențial ca toți să ținem seama de cele două aspecte care sunt extrem de pertinente. Nu avem timp să discutăm aspectele tehnice, pentru că avem un calendar foarte strâns. E foarte important să ținem seama de faptul că avem trei instituții europene și că, de fapt, Parlamentul are propriul său rol. Mulțumesc! Putem încheia discuția de la acest punct. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 septembrie. Nu, îmi cer scuze, spune doamna președinte, 5 septembrie, orele 14. Și acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume dispoziții specifice în ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială europeană, Interreg, susținut din Fondul de Dezvoltare Regională European și instrumente de finanțare externă. Raportor este doamna Marlene Miții. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 septembrie, orele 17 și Comisia Cult va vota această propunere pe 10 octombrie, iar în Comisia de Fond Regii se va vota pe 21 noiembrie. Cum doamna Miții nu este de față, Luigi Morgano va interveni din nou și ne va spune câteva lucruri în numele colegei sale. Mulțumesc! Voi citi acum textul pe care colega noastră Marlene Miții mi l-a transmis dragi colegi, în primul rând aș vrea să vă spun că regret foarte tare că nu sunt prezentă la reuniunea de astăzi. Și urmează acum elementele esențiale și motivele principale ale părerii privind proiectul de aviz referitoare la regulamentul Interreg 2021-2027 cel cu dispoziții specifice în ceea ce privește obiectivul de cooperare teritorială regională susținută din Fondul European de Dezvoltare Regională și instrumentele de finanțare externă. Având în vedere faptul că avem anul patrimoniului cultural european și uh, că acesta este obiectul agendei culturale despre care discutăm, propunerile sunt menite a garanta o mai bună interacțiune între acest program și uh, politicile privind cultura, educația și tineretul și sportul. Amendamentele pentru Comisia Regii, cea de fond pentru acest ra uh, raport, uh, menționează clar dimensiunea culturală și educațională ca fiind în centrul cooperării transfrontaliere și transnaționale oferite în programul Interreg, fie între în uh, regiuni europene, fie uh, uh, regiuni din Uniunea Europeană și regiuni din afara ei. Politicile educaționale și culturale sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială și pentru promovarea coeziunii teritoriale, pentru a atenua neînțelegerile și a reduce din obstacolele lingvistice și pentru a promova cooperarea eficace. Având în vedere aceste lucruri, mă bucur să constat că ideea folosirii și promovării patrimoniului cultural uh, este menționată, precum și consolidarea competențelor folosind platforme de specializare inteligentă pe lângă industri- modernizarea industriei și agriculturii. Deci, în acest domeniu consider că avem mai multe exemple recente, cum ar fi inițiativa regională pentru cultură și rețea de creativitate, care își propune să uh, uh, stabilească legături între um, regiuni din uh, Uniunea Europeană cu o viziune clară asupra politicii culturale. Cred că se oferă o concentrare. E bine să avem o concentrare mai bună în perioada 2021-2027. Acest lucru corespunde și noi politici de coeziune pentru aceeași perioadă care, printre altele, își propune să creeze o Europa mai socială, mai apropiată de cetățenii săi. Prin urmare, este important să subliniem că Interreg ar trebui cumva să um, se unească cu alte programe care um, susțin alte tipuri de interacțiuni pentru a ne concentra pe accesul la educație și cultură în cadrul unui obiectiv transnațional pe îmbunătățirea deplasărilor tinerilor și pe promovarea artiștilor, ceea ce se regăsește și în Europa Creativă și Inovatoare și de asemenea în acest raport. În numele colegei noastre Miții îi mulțumesc pentru amendamentele pe care le propune și vă rog să susțineți aceste amendamente astfel încât să le putem integra în zilele care urmează în text. Mulțumesc! Köszönjük szépen Morgana úrnak! Mulțumesc foarte mult, domnule Morgano. Nu toate grupurile politice și-au numit uh, raportorii din umbră și de aceea uh, voi invita pe oricine dorește să ia cuvântul să o facă dintre deputați. Dorește să intervină cineva? Dacă nu, voi întreba Comisia Europeană dacă dorește să intervină. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Morgano pentru că ne-a prezentat modificările propuse de doamna Miții. Aș avea câteva comentarii pentru că uh, noi considerăm că toate elementele care se regăsesc în amendamente sunt importante, iar Comisia nu se opune sub nicio formă elementelor propuse uh, în esența lor. Considerăm că este într-adevăr important să um, creștem gradul de conștientizare asupra mai multor uh, subiecte din domeniul educației, și uh, chestiunile care uh, împiedică dezvoltarea regiunilor implicate în obiectivele de cooperare teritorială. Tocmai de aceea, com propunerea Comisiei include un regulament specific uh, pentru cooperarea teritorială europeană. Aceste aspecte um, subliniate au de-a face, într-o anumită măsură, cu redactarea uh, sunt elemente specifice care sunt subliniate. În acest context este important să clarificăm abordarea generală a Comisiei. Noi am vrut să luăm inițiativa de simplificare pentru a reduce uh, lungimea textului și pentru a-l face mai concentrat și mai simplu. Sunt mai multe aspecte pe care uh, Comisia consideră că le-a inclus ca zone de sprijin în uh, redactarea actuală. Cu alte cuvinte, Comisia nu este uh, împotriva lucrurilor care se propun, dar nu credem că din punctul de vedere al redactării este necesar să modificăm textul în sensul în care propuneți dumneavoastră, pentru că deja aceste lucruri sunt acoperite de text. Comisia dorește să rămână la o abordare minimalistă a acestui text, pentru că, din experiența trecutului, trecutului putem spune că acest lucru furnizează un grad mai mare de certitudine juridică părților interesate. De aceea vrem ca uh, textul să fie cât mai simplu ca formulare. O altă chestiune pe care vreau să o menționez se referă la cele două obiective specifice ce uh, doresc a fi adăugate la uh, regulamentul privind cooperarea teritorială. În primul rând, educația și recunoașterea reciprocă a certificatelor, diplomelor și a um, altor uh, atestate de pregătire. Și celălalt obiectiv se referă la aspectele legate de patrimoniul cultural. Încă o dată, considerăm că în propunerea actuală noi am acoperit deja aceste subiecte, deoarece le considerăm de importanță deosebită, în special în ceea ce privește obiectivul um, prezent la punctul B, obiectivul specific, care considerăm noi că acoperă deja aspecte legate de recunoașterea reciprocă a diplomelor. În ceea ce privește patrimoniul cultural și aspectul mobilității artiștilor, cât și alte chestiuni menționate în amendamentul 10, noi considerăm că obiectivele specifice ale FEDER și ale, ale regulamentului FEDER și privind fondul de coeziune sunt obiective specifice care pot fi folosite de asemenea pentru programe de cooperare teritorială. Considerăm că acestea acoperă deja elementele pe care le menționați dumneavoastră și nu considerăm că amendamentele sunt necesare. E vorba de clarificări tehnice. Um, e adevărat, clarifică din punct de vedere tehnic anumite aspecte, dar credem că textul trebuie să rămână curat și cât mai simplu. Mulțumesc tuturor uh, deputaților implicați și raportoare, în special pentru acest uh, aviz. Mulțumim uh, foarte mult uh, reprezentantei Comisiei. Am încheiat uh, astfel și acest punct de pe ordinea de zi. Următoarea reuniune va avea loc pe 24 septembrie, luni, de la 2.30 la 6.30 după amiaza. Vreau să vă atrag atenția, dragi colegi, că începem mai devreme la 2:30. jumătate. Vreau să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră activă și, uh, doamna președinte, mulțumesc și interpreților cu amabilitate. O zi bună!